Ce matin, la Commission des Budgets va... Bună dimineața! Comisia de Buget va înceta unicitatea sa în această dimineață, pentru că vom reuși în sfârșit să creăm biroul Comisiei și să o facem conform reglementării care prevede că în birou trebuie să existe și membrii femei și membrii bărbați. Înainte de asta, trebuie să verific identitatea supleanților. Regulile noastre cer ca fiecare grup să notifice numele supleanților. În această dimineață îl avem pe Joe Linen, care înlocuiește pe doamna Hoffman, Gabriele Prus care o înlocuiește pe doamna Budi, Benito Ziluaga, care o înlocuiește pe doamna Niriada, și doamna Motalar, care o înlocuiește pe doamna Vana. Așadar, vom uh, continua cu supleanții ale căror nume tocmai le-am uh, menționat. Cred că avem quorum, cel puțin 11 membri, așadar în aceste condiții putem să trecem la alegerea membrilor biroului. Din ianuarie, biroul consta din președinte și vicepreședintele, primul vicepreședinte, domnul Sarvama. Grupurile au ajuns la un acord conform căruia al doilea vicepreședinte uh, va fi, candidat va fi domnul Gher, al treilea domnul Mureșan și a patra doamna Almaier. Vreau să mă asigur să-mi confirme domnul Gaier că este uh, candidat. Domnul Mureșan, candidat, Doamna Hochmeier? Doamna Holmeier? Uh, votăm secret sau credeți că putem să ne alegem colegii prin aclamare? Nimeni nu se opune votului uh, prin uh, aclamație. Așadar, îl declar ales uh, ca al doilea vicepreședinte pe Jens Geer, ca al treilea vicepreședinte pe Siegfried Mureșan și al patrulea, a patra vicepreședinte, doamna Holmeier. Vă invit, doamne și domnilor vicepreședinți, să luați loc în cadrul biroului. Am o modificare de propus uh, pe ordinea de zi și anume să discutăm acum uh, fondul de garantare pentru operațiunile exterioare, externe. Doamna Holmeier ar vrea însă să ne prezinte acum raportul privind uh, proiectul Frontex al Comisiei, situația imobiliară. Intervenție fără microfon. Domnule președinte, luni am dori să se ia această decizie deja. Există o problemă. Clădirea are un contract mai lung decât e necesar. S-a creat o perioadă tampon de 2 ani. Însă, asta presupune o povară financiară suplimentară. Opinia mea este că ar trebui să reducem cât mai mult această povară financiară suplimentară, pentru că avem două clădiri pentru același personal, pentru același scop și doar pentru că uh, perioada de tranziție nu poate fi planificată perfect, asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm 2 ani de, de chirie suplimentară. Deci un lucru față de care trebuie să fim critici. Iată așadar o notă critică. Așadar, nu decidem până luni. Abia luni decidem, spune vorbitorul. Cine dorește să intervină uh, față de această chestiune prezentată de doamna Holmeier? Nimeni? Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, și încă o dată felicitări. Și uh, o invit pe Eh, Eder Bialgadia Zabal să ne prezinte raportul privind Fondul de Garantare pentru Operațiunile Externe. Mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? E în regulă. Cum spuneam, vom discuta despre acest raport privind mandatul extern al BEI. Am avut deja o primă dezbatere în cadrul comisiei Așadar, voi putea prezenta într-o manieră generală diferitele amendamente pe care le-am uh, făcut la propunerea Comisiei. Aș vrea să intru acum în mai multe detalii asupra amendamentelor pe care mi le-ați uh, transmis. Când am prezentat raportul uh, meu, am uh, rezumat uh, situația în cinci chestiuni, mai, în cinci capitole, în cinci blocuri. Mai întâi era vorba de cifre, de Există un acord general în ce privește ideea de a crește plafonul legat de mandatul de acțiune externă al BEI, dar și divergențe fundamentale între grupurile PPE și PSD SPD, uh, uh, s-au propus uh, modificări la plafoanele regionale, însă pe niveluri diferite. Cred că totuși vom ajunge la un acord. Aș vrea să vă reamintesc că inițiativa de a modifica cifrele prezentate de comisie se face în două feluri. Mai întâi, creșterea sumei disponibile din mandatul de acțiune externă al BEI și, pe de altă parte, întărirea uh, acțiunilor uh, BEI prin anticiparea investițiilor făcute mai ales în țările vecine Uniunii Europene. Însă, dacă toți banii suplimentari sunt uh, dedicați vecinătății din Est, Va trebui totuși să facem un echilibru între implicarea BEI în zona din est și zona de sud și de asemenea să balansăm cu America Latină și cu Asia. Deci, propunerea mea este să păstrăm uh, o parte din aceste investiții din vecinătatea estică a Uniunii Europene, dar să reechilibrăm un pic uh, lucrurile uh, în ce privește America de Sud, America Latină și să nu uităm că presiunea migratorie nu vine doar din est, ci și din sud. Și acesta este motivul pentru care BEI are acest mandat extern ca să poată de, acționa în țările în care există imigrație mai puternică, dar nu trebuie să uităm ultimele evenimente geopolitice, dacă le putem numi așa, victoria lui Trump, închiderea aceasta a frontierelor abandonul Americii Latine de către Statele Unite. Deci e important ca Uniunea să se uite mai departe decât uh, vecinătatea noastră imediată. Avem tendința să ne uităm numai foarte aproape, trebuie să mergem mai departe de asta, pentru că tot ce se întâmplă acolo poate influența Uniunea Europeană. Și cred că este un bun moment ca să ne uităm din nou la America Latina. Cum spuneam, uh, în ce privește uh, cifrele, în general nu există nicio problemă cu această creștere față de propunerea Comisiei, dar în ce privește repartizarea acestui mandat suplimentar, cred că trebuie să facem uh, încă un efort pentru a ajunge la uh, o poziție comună între Parlament și Comisie. Apoi, am făcut amendamente în ce privește cel de-al patrulea, acest patru obiectiv nou, pentru că trebuie modificat. Nu trebuie luptat doar cu cauzele fundamentale ale migrației, așa cum este formulat în text. După mine, sigur că e un obiectiv logic care rezultă din propunerea Comisiei, dar nu cred că ar trebui să ne concentrăm exclusiv pe cauzele imigrației, ci să ne extindem un pic viziunea ci să ajutăm aceste țări ca să poată să se dezvolte și, prin consecință, locuitorii acestor țări să nu își mai dorească să plece într-o altă țară. Deci, modificând acest obiectiv, cum să explicăm acest lucru? Ar trebui să spunem că migrația este o consecință a unei situații dintr-o țară anume. Deci mai degrabă decât să atacăm consecințele, ar trebui să atacăm cauzele. Deci trebuie să avem o viziune mai globală a ceea ce se întâmplă în aceste țări. Deci nu să ne ocupăm doar de uh, consecințe, adică de migrație. Oricum, insist asupra faptului că atunci când investim în aceste țări, când ajutăm aceste țări, uh, trebuie să facem în ideea unei dezvoltări durabile obiectivul uh, care susține întreaga noastră politică și uh, politica BEI uh, în exterior și dacă nu mă înșel în această după amiază avem o dezbatere privind Fondul European de Dezvoltare Durabilă care are și el aceleași obiective. Așadar, uh, este evident că demersul nostru trebuie să fie menit să ajute aceste țări să se dezvolte ca să poată să le ofere un viitor mai fericit locuitorilor acestora, mai ales celor tineri care sunt uh, în șomaj. Deci cred că, într-un spirit mai de stânga, Sper că vom putea ajunge la un acord între grupurile politice, dar uh, reamintesc că nu ne concentrăm doar Uh, pe lupta împotriva cauzelor migrației și că trebuie să avem o viziune mai globală. Al treilea uh, grup de amendamente pe care le-am propus se referă la egalitatea de gen, politica de gen în general. Și aici trebuie să vă spun că există multe amendamente pe această problematică, amendamente care au fost făcute în ce privește controlul impactului și impactului uh, asupra egalității de gen. Au fost multe grupuri care au propus amendamente în acest sens și cred că singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să stimulăm un pic lucrurile ca să ne punem de acord cu niște formulări. În rest, cred că avem aceeași viziune și la fel și începește uh, politica în domeniul drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului nu sunt încălcate în țările în care acționăm. Grupurile noastre au depus uh, astfel de amendamente, trebuie doar să ne punem de acord asupra formulărilor. În fine, mai există toate amendamentele legate de fraudă fiscală, evaziune fiscală, paradisuri fiscale și aici s-au propus amendamente, dar nu există mari divergențe pe fond în pozițiile noastre, deși aici trebuie doar să ajungem la niște formulări comune. În fine, cred că există unanimitate sau în orice caz, dacă nu unanimitate, o puternică majoritate în ce privește uh, poziția Comisiei și pentru ideea de a negocia astfel încât gestionarea activelor fondului de garantare să uh, intre în competența Comisiei. Așadar, Comisia să propună uh, modificările uh, Uh, necesare pentru ca uh, toate aceste lucruri să se desfășoare într-un uh, cadru unic. Aici cred că... Bun, sunt două amendamente, nu o să intru în detaliile fiecăruia, dar cred că am reușit să prezint subiectele cele mai importante și cred că aceste amendamente trebuie adoptate pentru că sunt conforme cu ideile pe care noi le apărăm. Așadar, orice ar fi, vă anunț că mâine am organizat o reuniune cu raportorii din umbră și deja uh, m-am întâlnit cu cei mai mulți dintre ei uh, bilateral, dar mâine vom avea o ședință comună, toți, ca să punem negru pe alb poziția finală pe care o propunem. Așadar, aștept comentariile dumneavoastră și mai ales sper că mâine ne vom întâlni într-un spirit uh, cât mai pozitiv pentru a încerca să ducem la bun sfârșit uh, cel mai bun acord posibil ca să ne uh, poziționăm puternic în, în discuțiile Consiliului. Mulțumesc, doamnă raportor, mulțumesc pentru explicația noastră și pentru invitația de a susține uh, acțiunile de dezvoltare în exteriorul Uniunii Europene cu speranța de a opri uh, la sursă imigrația, printre altele. Deschid dezbaterea, are cuvântul doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. M-am bucurat să văd că raportorul nostru Gardia Zabal Rubial are o înțelegere profundă a principiilor de bază a eficienței de dezvoltare și că încearcă să aducă îmbunătățiri la propunerea Comisiei, ceea ce înseamnă că va exista un accent mai puternic pe îndeplinirea cerințelor legate de drepturile omului și de egalitate de gen și aș vrea să exprim uh, susținerea noastră completă față de această propunere. De asemenea, cred că trebuie să susținem uh, schimbările uh, legate de transparență și amendamentele care sunt în favoarea publicării uh, acelor fișe de uh, rezultat al măsurătorilor. Uh, cred că e nevoie să, uh, creăm, nu știu dacă trebuie să creăm o legătură între migrație și dezvoltare economică și nu știu dacă asta trebuie să fie uh, reflectată în obligațiile legale, din motive politice și juridice. Trebuie să recunoaștem că eforturile făcute de raportoare pentru a corecta unele slăbiciuni ale propunerii Comisiei sunt uh, reale. Uh, noi nu credem că ar trebui să folosim această decizie pentru a identifica și descrie cauzele uh, profunde ale migrației. Politic vorbind, acesta e un lucru foarte problematic și care nu funcționează. Deci sugerăm să nu includem referințe la migrație și la cauzele ei profunde. Ce ar putea face însă această propunere? Ar putea să contribuie decisiv în ce privește politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene și, uh, din acest punct de vedere, cred că această propunere paralelă privind fondul de garantare ar putea reprezenta un instrument inovator. Deci chiar credem să, să, să crezi că poți aborda migrația pe termen scurt cu acest instrument, cred că asta nu se va întâmpla. Deci dacă există acest tip de așteptări, mă tem că ele vor fi dezamăgite. Și, apropo, există o cercetare, în comunitatea de cercetare în domeniul dezvoltării, există o idee că atunci când uh, există dezvoltare, oamenii sunt și mai stimulați să migreze pentru că au capacitatea să o facă. Deci să nu credeți că există vreo soluție pe termen scurt la ceea ce numim noi acum criza migrației. De asemenea, aș vrea să adaug că propunerea Comisiei privind uh, finanțarea relevantă în domeniul uh, uh, luptei cu schimbările climatice este foarte modestă. Trebuie să o creștem cu cel puțin 40%. Asta va avea un efect foarte important în ce privește implementarea acordului de la Paris, acordului COP21. De asemenea, vreau să întărim prevederile în ce privește cu jurisdicțiile non-cooperante. Cred că publicul nostru este din ce în ce mai sceptic și uh, împotriva oricărei implicări a banilor contribuabililor, în, de exemplu, în fonduri care uh, sunt uh, administrate de jurisdicții non-cooperante. Deci ar trebui să ne uităm și la responsabilitățile uh, responsabilitățile sociale corporatiste din acest punct de vedere. Deci aici cred că punctul cheie este articolul 11 alineatul 1C care se referă la îndeplinirea Uh, politicii externe a Uniunii Europene și obiectivelor strategice, mai ales cadrul strategic uh, de acțiune pentru drepturile omului. Deci dacă vrem realmente să ne îndeplinim obligațiile conform politicii externe UE. Așadar, mulțumesc foarte mult raportorului și sunt sigură că vom putea ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste afirmații promițătoare. Domnul Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, oarecum uh, handicapat pentru că nu am dosarul meu la mine, deci aș vrea să menționez patru puncte. 1. <coughs> În ceea ce privește repartizarea, sunt uh, de acord cu propunerile pe care le-a făcut raportoarea și am avut uh, și ocazia să discut cu dânsa în bilateral, iar amendamentele pe care au fost depuse de la PPE sunt de acord cu ele. În ceea ce privește însă raportul între est și sud, eu cred că ar trebui să avem oarecum o atenție dirijată mai mult spre sud. Deci ar trebui să corectăm puțin în raport acest lucru, pentru că sunt prevăzute plafoane uh, care ar putea să fie utilizate într-o zonă sau alta. De asemenea, eu sunt pentru o îmbunătățire a plafonului cu privire la America Latina, pentru că având în vedere situația pe care o avem acum în, în America, cu Mexicul și cu America Latina, este momentul, zic eu, în care să putem să ameliorăm considerabil relațiile noastre cu America Latina. De asemenea, am transmis că nu sunt pentru trecerea Cubei pe listă, uh, pe lista acestor state. Eu cred că ar trebui să mai așteptăm puțin pentru a vedea ce facem cu susținerea sau nu a regimului lui Raul Castro, care nu prea face progrese în domeniul democratizării. În al doilea rând, în ceea ce privește rădăcinile migrației și abordarea acestora, avem aici o dispută semantică. Am auzit argumentele pe care le-a menționat uh, doamna Autala și raportoarea, însă de ce trebuie să ne concentrăm pe ceva anume atunci când vrem să abordăm um, rădăcinile migrației, pentru că, până la urmă, obiectivele sunt demografia în anumite state, adică trebuie să existe o dezvoltare economică care să țină pasul cu aceasta și, în al doilea rând, absența unui potențial de creștere este o problemă, mai ales pentru tineri în multe țări, în anumite democrații în curs de dezvoltare. Deci e vorba de o dezbatere retorică, pe de-o parte, dar nu cred că există există o dispută între noi între, în ceea ce privește obiectivul, pentru că trebuie să abordăm uh, rădăcinile, cauzele migrației numai printr-o perspectivă de um, dezvoltare. Și vreau să vorbim despre terminologia dezvoltării, pentru că um, am un motiv obiectiv în acest sens, domnule președinte. Fie că ne place sau nu, indiferent care este părerea noastră despre fluxurile migratorii. O mare parte a opiniei publice este destabilizată dacă nu gestionăm corect fluxurile migratorii. Și deci trebuie să avem curajul să spunem că este unul din obiectivele Uniunii Europene și anume să trateze corect aceste fluxuri migratorii, să, îi, uh, să le ofere acelor oameni o dezvoltare, o șansă la locul uh, în care sunt și dacă nu, atunci să le ofere posibilitatea de a intra în mod uh, legal pe teritoriul Uniunii. Sunt absolut de acord și cu cei care au vorbit despre femei și bărbați, nevoia de a găsi un echilibru. Am depus amendamente în acest sens pentru că există mai multe formule care la un moment dat ni s-au părut excesive din punct de vedere al realismului și posibilității de control. Sunt de acord și uh, cu rolul comisiei care trebuie să fie sporit și sunt de acord și cu ceea ce a propus raportorul nostru și vom vedea la următoarea reuniune, în funcție de calitatea amendamentelor, care vor fi cele pe care le vom putea susține. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Depre. Siegfried Mureșan acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru spiritul constructiv în care Eider Gardia Zabal Raportorul nostru a lucrat cu uh, raportorii din umbră. O să ne mai întâlnim cu dânsa și mâine și am încredere că vom putea ajunge la compromisuri și la un acord uh, mai larg pe mai multe subiecte pe care dânsa ni le-a prezentat înainte. După cum a spus și dumnea ei, va trebui să venim cu o majoritate foarte clară în Parlament pentru a putea susține raportorul în vederea negocierilor care vor începe. În ceea ce privește punctele pe care le-a ridicat acum uh, raportoarea, în legătură cu plafonul uh, global, eu uh, cred că are dreptate raportoarea, e nevoie de o creștere la 38,4 miliarde de euro a acestui plafon global, ceea ce este în conformitate cu cerințele BEI. Noi considerăm și că trebuie să o urmăm pe această cale. În ceea ce privește regiunile de distribuire, eu zic că există, sigur, obiective și uh, provocări globale și provocări regionale, dar trebuie să existe o prioritizare. Resursele noastre nu sunt infinite și trebuie să le folosim cu mare grijă. Cea mai mare amenințare la adresa Uniunii Europene vine din vecinătatea imediată, atât cea din sud, în ceea ce privește fluxul de refugiați, dar și din partea vecinătății estice, mai ales în uh, forma unei uh, federații ruse din ce în ce mai agresive, care mm, face presiune asupra unor state din estul și sudul Uniunii, care au încercat uh, să intre în forme de asociere cu noi, în acorduri de asociere Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Iată de ce eu cred că mm, cele mai multe sume trebuie să fie alocate către aceste direcții, bineînțeles cu strictă supraveghere a folosirii acestora și în conformitate cu regulile. Deci, cred că vecinătatea imediată ar trebui să fie vecinătatea estică, vecinătatea sudică. Vecinătatea sudică este deja cea care primește cele mai multe fonduri, iar Beiul a considerat că nu este nevoie de fonduri suplimentare pentru um, vecinătatea sudică, însă raportorul ajunge la concluzia că este nevoie de mai multe fonduri și grupul meu vrea să susțină abordarea dânsei, însă nu aș vrea să folosim toate marjele disponibile pentru vecinătatea sudică pentru că ar afecta alte regiuni, mai ales vecinătatea estică. Am fi de acord așadar cu o creștere pentru vecinătatea sudică din cauza provocărilor foarte mari care vin din acea regiune, dar nu așa de mult cum a propus raportoarea. Însă, domnule președinte, noi suntem în contact permanent cu doamna raportor și vom uh, fi pe cale să ajungem la un compromis. Deci, da, pentru o creștere a marjei pentru vecinătatea din Sud, deși primește deja cei mai mulți bani, însă întrebarea este cât mai mult trebuie să primească pentru ca și celelalte regiuni să nu fie afectate negativ. În ceea ce privește vecinătatea estică, știm că dacă se continuă așa, mandatul pentru aceste regiuni va fi epuizat în curând pentru Ucraina de exemplu, o țară foarte importantă pentru noi, iar Georgia și Moldova, care sunt țări mai mici, trebuie și ele să fie ajutate. E nevoie, deci, de o sporire a bugetului pentru vecinătatea estică. În legătură cu America Latină, eu zic că acum e momentul să arătăm solidaritate cu America Latină. Am văzut cum evoluează lucrurile în Statele Unite ale Americii, care sunt într-adevăr un, o provocare pentru America Latină și trebuie să solidarizăm cu ei, cu America Latină. Beiul propune un anumit, o anumită creștere pentru America Latină. Eu cred că e justificată această creștere. Întrebarea e însă dacă vom putea să urmărim nivelul pe care l-a propus raportoarea, care este mult mai ridicat decât cel pe care l-a propus Beiul, fără să afectăm uh, vecinătatea imediată pentru că acolo trebuie să alocăm majoritatea resurselor, fiind dat că de acolo vin cele mai mari provocări. Pe total ne vom întâlni așadar mâine cu raportorii din umbră, suntem uh, în contact și cu raportorul general și sunt convins că vom ajunge la un acord pe plafoanele regionale care se va baza foarte mult pe propunerea BEI. Pentru că până la urmă BEI-ul uh, poate să-și evalueze cel mai bine nevoile. În ceea ce privește obiectivele generale, grupul meu um, um, a uh, subliniat de asemenea crearea unor, ajutorarea unor comunități de uh, migranți în cadrul uh, mandatului uh, extern de um, împrumut. Și în ceea ce privește indicatorii pe um, drepturile omului și egalitatea de gen, da, credem că aceste indicatori ar trebui să fie prezente în uh, implementarea proiectelor, însă nu vrem să se întâmple printr-o adăugare de sarcini administrative asupra beneficiarilor. Deci și când e vorba de egalitatea de gen, suntem uh, de acord că trebuie aplicate, dar acolo unde se pot aplica condițiile într-o manieră proporționată. Includerea Cubei pe lista țărilor eligibile s-a menționat de către un coleg. Noi ne-am uitat cu mare atenție la propunere și sunt colegi, mai ales de la AFET, care au uh, ridicat foarte multe îngrijorări în legătură cu propunerea. Știm că a avut loc uh, anul uh, trecut pe Belarus când trebuia inclusă pe lista țărilor eligibile și dacă nu mă înșel, Gerard Depre și-a exprimat un punct de vedere foarte rațional și anume că există relații pozitive între Uniunea Europeană și Cuba, dar oare uh, pasul reformelor în Cuba este destul de rapid astfel încât să putem să o adăugăm pe lista țărilor eligibile sau dacă nu trebuie să facem aceasta mai bine mai târziu printr-un act delegat pentru că și Comisia a Um, propus această variantă. Ar trebui să analizăm cu raportorii din umbră varianta, dar raportorii de la Comisia AFET au uh, din ce în ce mai multe rezerve. În legătură cu fondul de garanție, pe scurt, aici noi uh, am susține deschis raportoarea fără niciun fel de rezerve pentru ca să transfere gestiunea fondului uh, de la BEI la, de garanție de la Belea Comisie pentru a avea mai multă consecvență, mai multă convergență cu alte instrumente pe care oricum le administrează Comisia deja. Și un ultim punct din partea mea, domnule președinte, grupul nostru a înaintat un amendament care propune să excludă Federația Rusă de pe lista țărilor eligibile. De ce am propus uh, acest amendament? Pentru că uh, am văzut că Federația Rusă devine din ce în ce mai agresivă față de multe state membre și de Uniune în general, pune la îndoială foarte multe principii uh, și valori uh, fundamentale ale Uniunii. Banca Europeană de Investiții nu a mai garantat credite din 2014 și considerăm că realitatea aceasta de pe teren, prin care, de exemplu, am fi consecvenți neacordând, uh, neacordând acest statut Rusiei, ar crea, de fapt, uh, același uh, continuitate, pentru că Federația Rusă a, in, a invadat Ucraina, a creat o țară pe care și-a anexat-o, Crimea, și deci nu credem că este momentul să acceptăm așa ceva, nu putem să ne prefacem că nu observăm ce s-a întâmplat și în legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și de Federația Rusă, acestea nu s-au, uh, n-au revenit la un ton pozitiv. Iar BEI-ul, care acordă credite în conformitate cu valorile Uniunii, nu a acordat aceste credite și eu cred că trebuie să aliniem de aceea legislativul la ceea ce se întâmplă pe teren și anume că nu se mai garantează niciun uh, credit uh, pentru Federația Rusă, nu se mai alocă niciun credit. Noi am, uh, vom lucra și cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a putea ajunge la un consens mai larg și pentru a avea o majoritate mai convingătoare a Parlamentului, având în vedere negocierile care vor începe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Colmel! Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, Aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru activitatea foarte extinsă pe care a depus-o. Mi se pare că este extrem de bun acest raport și grupul nostru se o felicită pe doamna raportare. Vreau să mulțumesc tuturor și să felicit vicepreședinții noi aleși în funcție. Însă, acum concret, nu sunt foarte sigur că principiul pe care îl aplicăm aici în comisie este cu adevărat inteligent și strategic. Pe de o parte, așa cum o spune și titlul raportului, vorbim despre fondul de garantare pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene și ne referim, de fapt, la aspecte precum ajutorul pentru dezvoltare, susținerea evoluțiilor demografice în lume. În același timp însă, vrem să justificăm foarte multe modificări cu el, de exemplu, combaterea crizei imigranților. Eu zic că un semnal puternic pentru a combate criza migranților ar trebui să arate altfel și nu trebuie să fie împachetat într-un raport care are un număr, un număr X. Nu acesta este transparența pe care o doresc cetățenii. Eu zic că, sigur, trebuie să facem uh, acest lucru, dar, pe de altă parte, chiar să atacăm și criza migrației într-un mod eficient, adică să co- combatem chiar de la rădăcini. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum. În același timp, însă, trebuie să știm că dacă vrem să combatem criza migrației printr-un fond de garanție, aceasta are implicații în practică. Și acestea sunt că noi, Parlamentul, avem foarte puține modalități de gestiune despre ceea ce s-a făcut cu adevărat ca investiții. Dacă astfel, după aceea, noi trebuie să raportăm ceea ce am făcut la BEI. Eu am încredere că BEI-ul ne ajută, însă noi nu vom ști până la urmă când predăm ștacheta ștafeta ce uh, s-a făcut uh, cu adevărat, ce se întâmplă mai departe. Nu vom avea capacități de control. Așadar, eu zic că ar trebui să avem o politică pentru, pentru dezvoltare, pentru țările în curs de dezvoltare, dar nu cea pe care am avut-o înainte, pentru că nu a funcționat. Știm cu toții, pentru că chiar și dacă nu suntem experți, uh, știm că structurile politicii de dezvoltare pe care am avut-o până acum nu au fost bine consolidate și că ceea ce s-a creat nou a distrus ceea ce exista deja se poate întâmpla foarte repede să distrugem din nou ceea ce există, pentru că politica de concurență e foarte acerbă. Dacă, de exemplu, dau cuiva posibilitatea unei țări să, într-o țară să investească printr-un credit uh, garantat de BEI, atunci concurența locală va avea foarte mari dificultăți să facă față. Deci, în acest caz, eu zic că ar trebui să facem un pas mai departe și să stimulăm uh, investiții directe ale Uniunii Europene eu zic că astfel am putea avea capacități de gestiune, am putea să ne concentrăm pe domenii care nu sunt uh, dăunătoare pentru uh, economia locală, protecția mediului, de exemplu, unde am putea să investim în domeniul formării profesionale și al um, formării în general. Trebuie, de exemplu, să ne hotărâm câte, cât, câți bani ne va costa acest lucru cât costă pentru Uniunea Europeană măsurile pe care vrem să le luăm. Știți că eu pledez deja de mult timp ca să investim mulți bani în ajutorul pentru dezvoltare. Eu zic că sunt bani bine investiți, dar numai cu o condiție. Dacă Uniunea Europeană se poate hotărâ să aibă un concept general pentru a, politica de azil și de migrație. Dacă nu facem acest lucru, atunci vom constata că vom cheltui foarte mulți bani, dar numai norocul ne va ajuta să atingem chiar obiectivele pe care le-am propus. Deci, pe scurt, eu zic că e foarte bun raportul, dar domeniile în care se vorbește de combaterea crizei imigrației nu i-aș pune undeva pur și simplu ascunse, nu le-aș pune ascunse în raport, ci le-aș prezenta transparent și aș uh, arăta de asemenea și ce dorește concret să facă Uniunea pentru a rezolva problema. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum are cuvântul Domnul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii foarte generale din partea mea în legătură cu acest raport. În ceea ce privește acțiunile și finanțarea externă. În decursul a mai multor ani, ordinea de zi a Uniunii Europene în domeniul uh, ajutorului pentru dezvoltare a fost destul de secundar. Astăzi văd că totuși a ajuns să fie de interes mai general, pentru că dezvoltarea țărilor terțe are legătură cu migrația. Știm cu toții că aceste migrații sunt migrații forțate, de fapt, în marea majoritate a lor, și că acestea aduc foarte multe îngrijorări, mai ales guvernelor din Uniunea Europeană, pentru că s-a creat o criză la frontierele Uniunii, s-a mobilizat, uh, s-au mobilizat resurse publice, dar nu multe, dar există și necesitatea clară de a elabora instrumente financiare precum FACE-ul sau programul de investiții și de garantare pentru acțiuni externe. Toate aceste mecanisme încearcă să atragă investiții private. Cu investiții în capital public, din cauza randamentului foarte scăzut al piețelor în momentul de față. Dar este nevoie de o garanție pentru împrumuturile acestea, care trebuie să fie o garanție publică, pentru ca să diminuăm riscurile față, la care se expun investitorii privați, iar țările care au fost selecționate vor putea să primească refugiații pe care noi i-am refuzat în țările noastre. Acestea fiind zise, se va încălca principiul uh, liberei circulații, de fapt, iar oligarhiile locale, întreprinderile europene, fără să știm exact care sunt acestea, vor fi primele care vor profita. Așadar, n-ar fi oare mai bine să vorbim despre un schimb mai echitabil, de o relație de cooperare care în momentul de față e inexistentă și care, după părerea mea, nici nu se reflectă în programele de investiții. Deci, în consecință, eu cred că e clar că nu suntem pentru acest tip de finanțare. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Gresle. Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția că discutăm despre un lucru de care ne plângem foarte mult, de multe ori, și anume sateliții bugetari. E vorba de un sistem satelitar despre care de obicei ne plângem, spunem că nu putem să-l influențăm. Iar acum mă mir că acest sistem satelitar trebuie să primească 6 miliarde de euro ca și garanție în plus mi se pare extrem de neconsecvent să cerem acest lucru. Deci, în primul rând, către doamna raportor, vreau să spun că eu zic că trebuie să continuăm propunerea comisiei și garanțiile respective să nu fie extinse în niciun caz. Mai îmi lipsește ceva în raport, mai ales în propunerea comisiei, dar și în ceea ce am elaborat noi după aceea, și anume îmi lipsește cum se combină acest ajutor de garanție cu celelalte programe ale Uniunii? Avem politica de vecinătate. Vedem că propunerea înseamnă 18 miliarde de euro în politică de vecinătate, însă știm că, de fapt, deja acum um, fondurile nu sunt um, absorbite din programul de vecinătate care există. Deci eu cred că Comisia trebuie să ne dea un raport, să ne spună, de fapt, ce se întâmplă cu capacitățile de implementare, cu posibilitatea de implementare a programului? După părerea mea, din câte știu eu uh, ce se întâmplă cu programele, nu este fezabil, mai ales pentru că um, o, o legătură cu celelalte programe lipsește. Eu văd că programele Uniunii sunt uh, concurente pentru programele BEI pentru că, și nu invers, pentru că nu există un număr infinit de programe și pentru că tocmai capacitățile de management la fața locului sunt foarte limitate, așa cum uh, le-am văzut și noi. Cine se uită mai atent vede cât de limitate sunt capacitățile de gestiune. Și mai am și o altă întrebare, de fapt o a treia întrebare în legătură cu cele 6 miliarde suplimentare din bugetul european într-un domeniu pe care nu-l mai influențăm deloc. În al doilea rând, ce se întâmplă cu programele Uniunii existente, aceasta a fost a doua și a treia, văd că 2,5 miliarde de euro sunt prevăzute pentru America Latină. Dacă vrem să combatem migrația, eu n-am văzut atât de mulți migranți pe aici din America Latină. Nu prea mi se pare foarte rațional să alocăm asemenea buget. Sigur că poate și prietenul nostru american ar trebui să se ocupe puțin de America Latină. De ce trebuie noi să mergem acolo și să facem aceste oferte? E frumos să poți să ajuți, dar eu zic că această sumă pentru America Latină din perspectiva Europei nu mi se pare consecventă. Mulțumesc! Merci. Merci, Madame Grasle. Pour... Mulțumesc, doamna Gresel. Doamna Muthutala. Mulțumesc. Doream să răspund la câteva lucruri care au fost exprimate. Domnul Dupre a fost uh, sceptic referitor la remarcile mele despre rădăcinile migrației de ce ar trebui să reinventăm uh, roata? Avem deja principii sănătoase ale politicilor europene de dezvoltare care dau rezultate și acum că avem această umbrelă care acoperă cauzele migrației, am creat confuzie legată de principiile care ar trebui să ghideze cooperarea noastră pentru dezvoltare. Vă atrag atenția la unul din amendamentele raportoarei care provoacă Comisia să ofere cauzele uh, migrației. Cred că Comisia nu prea ar uh, putea să dea aceste cauze. Și nu cred că politica europeană pentru dezvoltare și cooperare a eșuat, trebuie să fim mai loiali pentru principiile sale și să creăm mai multe mecanisme, să avem mai multă responsabilitate, mai multă transparență, însă este adevărat dacă creăm noi structuri pe lângă cele vechi, așa cum facem cu această confuzie um, cu privire la cauzele migrației, atunci nu facem, uh, facem un deserviciu acestor principii pentru cooperare. În ceea ce privește fondul de garantare, cred că acum avem posibilitatea de a crea un instrument modern care să încurajeze și să invite sectorul privat și să contribuie la aceste uh, principii. Chiar și în statele fragile, poate sunt prea optimistă, însă aceasta este ideea și trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți pentru a crea pârghii în mediul privat și pentru a ajunge la rezultate. Și de aceea raportoarea și raportorii din umbră au analizat propunerea principală și anume Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Și în ultimul rând, cred că Belarusul ar trebui să fie eligibil pentru fondurile de care discutăm acum și sunt de acord că Rusia nu ar trebui să fie eligibilă. Mulțumesc. Acum îi voi uh, cere raportoarei noastre să răspundă la întrebările puse de colegii ce au intervenit. Cu siguranță este un raport deosebit de important în ceea ce privește comunicarea. Este un instrument pentru a lupta împotriva migrației care pune probleme Uniunii Europene sau se presupune și o comunicare în direcția cetățenilor, în așa fel încât ei să înțeleagă amploarea și coerența politicii puse în aplicare de Uniunea Europeană. Și trebuie să mai precizăm impactul pe care îl are această garanție asupra bugetului. Dacă trecem la 36 de miliarde, atunci trebuie să avem o sumă garantată prevăzută în buget și să vedem cum o vom finanța. Doamna Gardia Zabal, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toată lumea și să vă împărtășesc câteva comentarii. În primul rând, s-a vorbit despre noi obiective, despre combaterea cauzelor profunde ale migrației și domnul Dupre spunea că este o bătălie semantică sau că există o divergență semantică. Este adevărat, însă adesea folosim un cuvânt în locul altuia pentru că avem un anume raționament. Chiar dacă rezultatul final este același, nu este tot una să luptăm pentru dezvoltarea durabilă și cu lupta împotriva migrației. Pe de o parte este vorba despre o um, a, ceva, este vorba de ceva activ și pe de altă parte este vorba de respingerea unui fenomen. De aceea, limbajul, semantica sunt importante. Și în orice caz nu trebuie să uităm că indiferent de termenul pe care îl vom folosi, aici nu este vorba doar de cauzele migrației sau de rezistența țărilor din jurul nostru, pentru că există trei obiective. Dezvoltarea sectorului privat local în acele țări, mai ales IMM-urile, apoi crearea unor infrastructuri socioeconomice, transport, energie, mediu, tehnologie, comunicații și apoi lupta împotriva schimbărilor climatice. Să nu uităm de conceptul general atunci când intrăm în detalii. Și mă refer la ceea ce a spus doamna Gressel. Există multă, mulți imigranți din America Latină în uh, Europa și țara mea este prima în care sosesc acești imigranți. Însă, dacă vorbim despre migrația în, dinspre America Latină, trebuie să le permitem oamenilor să aibă acolo un proiect și să nu trebuiască să se deplaseze. Dar, după cum spuneam, nu vorbim doar despre migrație, avem un obiectiv mult mai amplu. Am luat multe notițe, voi încerca să nu uit nimic. Doamna Otala spunea că trebuie să cerem Comisiei să identifice cauzele migrației, da, pentru că nu este suficient să vorbim doar despre cauzele migrației, trebuie să vedem care sunt acele cauze ca să vedem dacă instrumentele pe care le alegem sunt bune și pot să aibă efect. Există ceva în programul Comisiei Trebuie să ne facem bine treaba, să vedem despre ce vorbim și să vedem despre ce instrumente avem nevoie. De ce instrumente avem nevoie. Doamna Gresle s-a referit și la sistemele satelit pe care le-am criticat aici. Însă această garanție nu are nimic de a face cu sistemele satelit. Noi doar creștem cantitatea. Dar cum va influența acest uh, fond bugetul? Dacă nu mă înșel, avem nevoie acum de 35 de milioane. Este ca și cu înmulțirea peștilor și pâinilor. Avem 35 de milioane de euro, putem crește garanția totală pentru bei până în 2020. Deja există un angajament pentru cadrul financiar viitor. Acum, tocmai am dat undă verde, nu în mod oficial, pentru revizuirea calendarului financiar și una din modificările uh, va fi, modificări va fi că marja globală pentru angajamente poate să fie destinată problemei migrației, de exemplu. 35 miliarde de euro nu este o sumă foarte complicată, o putem prevedea în buget. Sunt sigură însă că mâine vom ajunge la un acord. Mulțumesc. Un aspect tehnic. Garanția dată de bugetul Uniunii Europene este o garanție care se referă la întregul împrumut. Adică, dacă împrumutăm un miliard, Parlamentul European, nu, nu Parlamentul, ci Uniunea Europeană, aduce o garanție pentru BEI, iar dacă împrumutul nu este rambursat, dacă debitorul intră în capacitate de plată, bugetul Uniunii este garant. Pentru a putea face față, trebuie să aducem o garanție. Cât la sută reprezintă această garanție? Se acoperă 65% din împrumut. Îmi cer scuze. Cine reprezintă aici bei? Puteți să răspundeți la această întrebare care este procentul garantat de Uniunea Europeană și pentru provizionare, care este procentul pe care trebuie să-l pună la dispoziție Uniunea Europeană odată ce consimte împrumutul. Cred că suma trebuie să fie proporțională cu împrumutul BEI, nu? Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegii de la comisie mă vor completa. Împrumutul acoperă, garanția acoperă 65% și este provizionat cu 9% plăți din bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc! Așadar, 9% din 65%. Dacă mai adăugăm 6 miliarde în plus, 65% înseamnă cam 4 miliarde și 9% din 4 miliarde înseamnă 360 de milioane care trebuie acoperite din bugetul Uniunii Europene. Este pe termen lung, însă, în general, înseamnă 9% din 65%, care va fi suportat de buget. partea Comisiei, domnul Angel. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund la întrebarea noastră tehnică, răspunsul uh, nu a fost bineînțeles, văd. Cele 9% sunt calculate din suma totală a garanției. Dacă avem 38 de miliarde garanție, așa cum dorește Parlamentul, 38,4, calculăm 9% din aceste 38,4 miliarde. Intervenție fără microfon. Suma garanției oferă garanție de 100%, însă în limita ce corespunde la 65% din portofoliul total. Nu este o garanție per proiect, ci o garanție pentru întregul portofoliu, 65%. Dacă alegeți să aplicați această sumă, 38,4, care este mai mare decât suma propusă de comisie, atunci, de fapt, riscul maxim asupra bugetului comunitar este 65% din această sumă, însă, per proiect dat, uh, garanția va fi 100%. Sper că am fost clar. Este puțin mai complicat. Intervenție fără microfon. Aș dori să insist asupra acestui punct. Consecința bugetară a unei asemenea decizii este că vom avea, în rândul cheltuielilor, fondurile necesare ca depozit de garanție, 9% din 35 de miliarde. Deci, dacă creștem suma cu 6 miliarde, vom avea 9% din 6 miliarde, deci aproximativ 360 de milioane ne oprim aici, îi mulțumesc raportoarei. Avem o reuniune foarte importantă mâine, pe, în așa fel încât pe 27 martie, peste șase zile, să putem adopta raportul. Mandatul ar putea fi pronunțat pe 1 aprilie și primul trialog pe 10 aprilie, dar rămâne să îl confirmăm. Mulțumesc, doamna Gardia Sabal. Acum îi dau cuvântul domnului Mureșan pentru asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Mulțumesc, domnule președinte. Este o procedură destul de ușoară, de aceea cred că avem doar 15 minute alocate pentru discuție. În ianuarie, Comisia Europeană a decis să acorde încă 100 de milioane de euro Republicii Moldova sub forma asistenței micro, macrofinanciare pentru a sprijini țările din vecinătatea estică a Uniunii. Aceste milioane vor fi împărțite 40 de milioane sub formă de granturi și 60 de milioane sub formă de împrumuturi pe o perioadă de 2 ani și jumătate în mai multe tranșe cu respectarea total a memorandumului de înțelegere ce va fi convenit și semnat de Republica Moldova și Comisia Europeană. Deci unde ne aflăm acum și care este propunerea mea ca raportor pentru aviz din partea comisiei noastre? Raportul principal este elaborat de Comisia INTA. Există o serie clară de precondiții conform cărora Uniunea Europeană poate oferi împrumuturi uh, Republicii Moldova dacă standardele democratice, statul de drept și drepturile omului sunt respectate și aceste precondiții sunt generale, nu le putem schimba. Cred că aceste condiții legate de drepturile omului și statul de drept sunt respectate, de aceea putem trece la stadiul următor și anume discutarea uh, memorandumului de înțelegere concret ce va fi semnat de Comisie și de Republica Moldova, eu consider că trebuie să ne asigurăm că memorandumul, un memorandum foarte precis și foarte concret și foarte tangibil, uh, este semnat și că există un calendar corect și precis și obiective precise referitoare la întărirea sistemului judiciar și lupta anticorupție din țară, dar și sprijinirea unui sistem judiciar uh, independent, <coughs> procurori, instanțe, combaterea spălării de bani și combaterea fraudelor bancare imense care au existat în 2014 în Republica Moldova și s-au ridicat la un miliard de euro. Așadar, propun să avansăm cu acest raport și să ne pregătim să eliberăm aceste fonduri pentru Republica Moldova, așa cum a propus Comisia, însă în memorandumul de înțelegere ce va fi semnat de Moldova și de Comisie, trebuie să insistăm să existe condiționalități clare și la acestea se referă și amendamentele pe care le voi depune, condiționalități clare, pentru că la asta se așteaptă și locuitorii țării, ei se așteaptă să fim de partea lor, să sprijinim țările aflate în dificultate, însă dacă folosim resursele financiare limitate pe care le are Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că situația în țările în care ne implicăm se îmbunătățește și Republica Moldova are o cooperare foarte strânsă cu Uniunea Europeană sub forma unui acord de asociere și trebuie să ne asigurăm că țara rămâne pe calea cea bună în direcția reformelor și că respectă ceea ce s-a convenit în acordul de asociere și la asta se referă și amendamentele pe care le voi depune Termenul limită pentru amendamente, domnule președinte, este 23 martie, ora 10 și votul pe raport în comisie este programat pe 3 aprilie. Așadar, vom putea să continuăm apoi cu memorandumul de înțelegere și banii vor putea fi puși la dispoziția țării în conformitate cu atingerea acestor condiționalități concrete și măsurabile. Mulțumesc, domnule raportor, domnul Negrescu. Română, pentru că sunt convins că acest mesaj va ajunge și în Republica Moldova și vor înțelege. Eu cred că este important ca acest raport să transmită încă o dată uh, uh, deschiderea Uniunii Europene față de Republica Moldova și o serie de reforme care au fost realizate în ultimul timp și cred că acest raport, uh, mai ales în Comisia pentru Bugete, nu trebuie să devină un raport uh, politic. Noi trebuie să analizăm aspectele din acest document din punct de vedere bugetar, să urmăm uh, linia și colegilor din Comisia INTA, în așa fel încât să aprobăm această acest propunere a Comisiei Europene într-o manieră cât mai clară și cât mai simplă. Trebuie să înțelegem că aceste fonduri nu vor merge către un guvern și vor merge către o țară, către populația acelei țări și condiționalitățile normale pe care cu toții le susținem, evident, respectul democrației, respectul legii, legii lupta împotriva corupției, le susținem pe toate aceste elemente. Aceste condiționalități nu trebuie să reprezinte o barieră în a face în așa fel încât aceste fonduri să ajungă la populație, pentru că populația Republica Moldova are nevoie, mai ales în acest context politic, mai ales uh, în situația în care se află și trebuie să transmitem încă o dată mesajul nostru de disponibilitate. Deci aș vrea ca acest raport, domnule raportor, să rămână la un nivel bugetar, la un nivel economic și să nu avem o abordare politică pe aceste aspecte. Mulțumesc frumos! Merci. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Mulțumesc, nu mai văd uh, alte cereri de intervenție. Ah, ba da, domnul Taron. Domnul Taron. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu abordarea raportorului și domnul Negrescu m-a provocat uh, să iau cuvântul. Uh, prin ce a spus uh, că ar trebui limitat raportul la termenii bugetari și la nivel bugetar. Am o problemă cu asta, pentru că este bine cunoscut faptul că băncile moldovenești au fost implicate, din nefericire, prin uh, conexiuni letone și lituaniene și chiar uh, estone și daneze în uh, operațiuni de spălări de bani. Așadar, aș încuraja Comisia și raportorul să aibă următoarea poziție, și anume că guvernul moldovean ar putea folosi acordul pe care îl are cu Eurojust Uh, și cu alte instituții, uh, cu, uh, cu diviziunea de investigație a Eurojust, pentru a evita astfel de situații în viitor. Și un, un ultim comentariu. Am Uh, o părere foarte bună despre soldații moldoveni pe care i-am antrenat în armata sovietică în 1983. Au soldați foarte buni, dar știau să mituiască foarte bine. Dacă vreau să uh, primească permisie, îmi dădeau, uh, mi-aduceau vin moldovenesc și le dădeam voie să plece. Dar aici cred că lucrurile sunt mult mai serioase și cred că ar trebui să dăm atenție la asta. Mulțumesc, cred că raportorul nostru a, a, are o prevedere explicită în acest punct de vedere. Nu văd că ar mai dori cineva să ia cuvântul. Domnule raportor, ne oprim aici. Votăm pe 3 aprilie. Trecem acum la domnul Negrescu, Fondul de Ajustare la Globalizare, un raport, un aviz privind asistența tehnică, inițiativa Comisiei. O să vorbesc în engleză, așadar n-am multe lucruri de spus. Cred că acest raport e clar. Arată că În timp ce Comisia dorește să aloce fonduri pentru asistența tehnică, ar trebui să știți că uh, asistența tehnică în bugetul EGF ar uh, putea crește cu 0,5%, dar uh, în acest an va scădea de la 380.000 de euro la 310.000 de euro, ceea ce reprezintă numai 0,18% din bugetul total al Fondului de Ajustare la Globalizare. În propunerea comisiei aveți diverse modalități de oferire asistenței tehnice, monitorizare mai bună și instrumente mai bune de adunare a informațiilor și datelor, schimburi de informații, organizarea a două întâlniri de experți, tot arată interesant. Eh, aș mai adăuga un singur lucru la acest raport și sper că și noastră veți susține acest lucru. Mai întâi aș spune că ar trebui îmbunătățită comunicarea în ce privește oportunitățile prezentate de acest fond și comunicarea cu beneficiarii lui. Ar trebui să avem un schimb mai bun de bune practici, pentru că nu, uh, nu se menționează acest lucru în propunerea Comisiei. Acesta trebuie să, uh, trebuie să existe mai mult, o atitudine mai proactivă în ce privește implicarea punctelor naționale de contact. Unele dintre aceștia uh, își fac treaba foarte bine, altele nu dar cred că scopul Uniunii Europene este să identifice zonele care au nevoie de, acest, uh, de această susținere și să le împingă de la spate un pic, să împingă de la spate un pic pe cei din punctele naționale de contact care nu fac încă tot ce ar trebui să facă și, în fine, uh, o, o adăugire importantă care a fost adus uh, managementului fondului și care a venit de la un Parlamentul European și anume introducerea criteriului de mobilizare la criză care crește alocarea de finanțare cu 60% și îmbunătățește accesul și evaluarea uh, dosarelor fondului de către Comisie. Uh, e o îmbunătățire importantă menționată în raport pe care vreau să subliniez și vreau să subliniez că a venit de la Parlamentul European, de la noi, acesta este un lucru bun care trebuie menționat în raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Există observații, intervenții? Nu văd niciuna. Vom avea ocazia de a reveni la această discuție. Eu uh, sunt întotdeauna trist că acest fond nu intervine decât atunci când se produc uh, concedieri în loc să prevadă mecanisme de prevenire a situațiilor uh, de dificultate și pentru a evita impresia că ne ocupăm cumva cu medicina legală, ca să spun așa, cu autopsia unei situații. Amendamentele trebuie depuse până um, luni 27 martie ora 12, vot în comisie uh, în 1 aprilie, în plenară 4 aprilie. Domnul Gerard Deprea, acum. În ce privește uh, relocarea migranților în cadrul Uniunii Europene, refugiaților și migranților în cadrul Uniunii Europene. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu foarte succint. Aș vrea să spun că nu propun uh, amendamente din partea Comisiei Buget uh, acestui, uh, față de acest program cadru atât de important pentru relocare. Uh, dacă aș vrea totuși să spun uh, mai multe și să mă concentrez doar pe aspectele bugetare, aș spune trei lucruri. Mai întâi, să facem o distinție între resettlement, deci uh, relocare și repartiție Uh, relocarea uh, vizează persoane care sunt uh, în Siria, în Irak, în Turcia, în lagăre de refugiați și pe acestea le acceptă anumite țări europene. Și asta e reinstalare. Și acesta e obiectivul acestei propuneri. Relocarea pentru refugiații care sunt deja pe teritoriul Uniunii Europene și pe care încercăm să-i repartizăm în cadrul a ceea ce numim reforma Dublin. Începește uh, planul bugetar. Uh, e foarte dificil de evaluat mijloacele care trebuie prevăzute în buget în următorii ani, în măsura în care Comisia trebuie în fiecare an să facă o propunere privind numărul de persoane pe care să le reinstalăm în țările Uniunii Europene dar, pe de altă parte, fiecare stat membru are libertatea de a stabili numărul de persoane pe care le acceptă. Deci nu, acceptă. Deci nu avem o bază factuală, precisă, pentru a vedea care ar fi posibilul cost al acestor operațiuni. În al doilea rând, contra ceea ce este uh, prevăzut expres aici, fiecare stat membru care acceptă să ia o persoană pe teritoriul său va primi bani din fondul AMIF Uh, și din bugetul Uniunii Europene o sumă de 10.000 de euro. Deci este confirmarea din text, uh, dar nu e o noutate. Ce e o noutate totuși și cu ce sunt de acord este că până acum, atunci când statele membre decid uh, în afara planului european de reinstalare, care face obiectul acestui document, deci când decid pe bază bilaterală și din propria lor voință de să reinstaleze un anumit număr de persoane vor primi din bugetul Uniunii Europene 6.000 de euro. Consider că în măsura în care se stabilește un program al Uniunii Europene în ce privește reinstalarea europeană, e normal ca bugetul Uniunii Europene să financeze persoanele reinstalate, dar nu înțeleg din ce motiv și cu ce argumentație am continua să folosim bugetul Uniunii Europene pentru a subvenționa un anumit număr de țări care decid uh, singure să reinstaleze un anumit număr de persoane în afara cadrului programului Uniunii Europene. Și uh, cum sunt de acord cu aceste două propuneri și ele figurează în documentul care a fost supus uh, discuției noastre, nu propun amendamente la text din punct de vedere bugetar. Am amendamente în cadrul Comisiei Libe, dar ele sunt de o altă natură. Mulțumesc, domnule Dupre. Cine dorește să intervină? Domnul Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Eu vreau să iau cuvântul doar pentru a mulțumi raportorului pentru cum a lucrat, pentru că sunt absolut de acord cu ce spune, sunt foarte multe lucruri deja menționate în raport, nu am multe lucruri de adăugat deloc uh, la ceea ce a stabilit domnul Depre. Eu cred că ar fi corect uh, să păstrăm spiritul în care dânsul a lucrat și deși din partea Comisiei pentru Bugete trebuie să avem o susținere foarte atentă și în același timp foarte conștiincioasă în a felului în care a lucrat raportorul. Oricum, aceasta a fost impresia de până acum când am citit raportul și cred că aceasta trebuie să fie și în continuare. Mulțumesc foarte mult colegului pentru raport. Merci, Monsieur Savamar. Mulțumesc, domnul Savamar. Domnul Salvama. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sigur că avem nevoie de o procedură comună. Salut activitatea doamnei Depre și e un subiect foarte important acesta. Dați-mi voie să trec direct la punctele pe care am ușoare dezagremente cu raportorul sau cu, cu linia sa generală. Sunt de acord că Uniunea Europeană are nevoie urgentă de o politică integrată și sustenabilă și că trebuie să creăm modalități juridice, eh, modalități legale de a cere eh, refugiu în Europa. Dar cred de asemenea că statele membre ar trebui să aibă dreptul să decidă câte persoane eh, reinstalează, câte persoane primesc, practic Contribuția de 10.000 de euro de care vorbeați nu acoperă decât costurile inițiale ale uh, reinstalării și uh, sigur că statele membre sunt cele care știu cel mai bine uh, la câți oameni pot oferi protecție și câți oameni pot integra într-un an în societate, care e lucrul cel mai important. Un alt lucru este că participarea la acest cadru ar trebui să fie voluntar, deci acest program cadru ar trebui să fie voluntar. Acesta e un lucru foarte dificil, foarte dificil. Și trebuie să înțelegem acest lucru și să mm, avem această atitudine. În fine, finanțarea eh, schemelor naționale de reinstalare ar trebui garantată. Dacă se dă susținere numai reinstalărilor făcute prin cadrul european, asta reduce posibilitatea de a folosi cotele naționale de refugiați. Și de asemenea aș putea să adaug că eu cred că în altul comisariat ONU pentru refugiați uh, are o experiență îndelungată și în ce privește modalitatea în care trebuie uh, gestionate aceste chestiuni și ar trebui să folosim la maxim această experiență Uh, și noi uh, în cadrul procedurilor uh, comune ale Uniunii. Așadar, în general, asta ar fi comentariile cele mai importante pe care vreau să le fac și sunt nerăbdător să colaborăm pe acest subiect. Mulțumesc! Domnul Comen. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc colegului nostru, Gerald Depre, pentru cât de bine a lucrat la raportul acesta. Eu uh, constat însă o oarecare incoerență în raportul acesta față de celălalt raport pe care îl elaborăm acum. În celălalt raport este vorba de procedurile pentru stabilirea statului membru care este responsabil pentru verificarea unui uh, resortisan dintr-un stat terț sau un, uh, o persoană fără cetățenie, fără apartenență. Dar în acest uh, raport se vorbește tot de 600 de euro pe care le primește un stat, mai precis 10.000 de euro dacă preia un refugiat Însă am avut și o propunere a Comisiei în care se vorbește de plata unui cotizații de solidaritate de 250.000 de euro pentru un uh, nou venit în cazul în care un stat nu îl primește pe respectivul migrant, nu? Nu, nu, permiteți-mi, spune președintele, cu acordul domnului Depre, Aș vrea să repet uh, distinția pe care am făcut-o și la început. Nu vorbim aici de programul de, repartiz, de uh, repartizare care vizează modificarea sistemului Dublin. Deci nu e problema de, nu e de, de, de acea sancțiune de 250.000 de euro pentru că în cadrul programului de uh, relocare a refugiaților care se află deja pe teritoriul Uniunii Europene, uh, acest program îi repartizează în mod mecanic conform unei propuneri făcute de comisie, planul de afectare. Deci nu suntem mai în această situație aici. Aici vorbim de uh, resettlement în engleză. E un program european propus de comisie și care înseamnă de fapt că în fiecare an Comisia va stabili un număr de persoane, nu știu, 100 de mii de exemplu, pe care să le ia din uh, taberele de refugiați din zone de conflict și să le permită să vină pe teritoriul statelor membre. Dar uh, obiectivul și mecanismul sunt fixate de comisie, dar statele membre nu au obligația să accepte un anumit număr de persoane, ci ele decid câte persoane primesc. Și evident că nu există acea sancțiune de 250.000 de euro dacă nu acceptă uh, acești oameni, pentru că cota lor nu este una impusă de comisie, ci e una pe care și-o stabilă singure. Deci e vorba de a stabili mecanismul care să uh, definească niște obiective și după aceea statele membre își vor defini la rândul lor participarea la aceste obiective. Așadar, această sumă este cea pe care o vom avea în cadrul execuției bugetare a acestui program european pentru persoanele reinstalate în fiecare țară membră. În paralel cu asta, statele membre pot lua decizii unilaterale de a primi alte persoane, dincolo de acest program european, și eu spun că pot să o facă, e suveranitatea lor, dar nu înțeleg de ce bugetul Uniunii Europene ar trebui să plătească pentru asta. Deci propunerea mea este să spunem îi acoperim pe cei care se înscriu în programul european și le, a, îi finanțăm conform acestui dispozitiv. Iată de ce, domnule Kerber, ca să nu există neînțelegeri, nu există sancțiuni în acest dispozitiv, pentru că nu e vorba de relocarea refugiaților care sunt deja pe teritoriul Uniunii Europene, de aceea mi-am, cerut să vă, mi-am permis să vă întreb și să iau cuvântul din nou. Mulțumesc pentru aceste explicații suplimentare. Eu nu vroiam să insist asupra contextului, pentru că, într-adevăr, acelea sunt diferite într-o procedură față de cealaltă, însă, totuși, sumele sunt foarte diferite. Într-un caz vorbim despre 10.000 de euro, în celălalt caz vorbim și vorbim explicit, după părerea Comisiei, nu ca o penalitate, ci ca o contribuție la costuri Um, despre o altă sumă. E vorba de 10.000 față de 250.000 de euro. Bineînțeles că e clar că atunci când spunem că vrem să preluăm direct dintr-un stat terț refugiați, atunci sunt de acord cu colegul Savama care spune că trebuie să se bazeze acest lucru pe voluntariat, pe o uh, pe disponibilitatea afișată a statului membru de a o face și putem argumenta. Însă, cei 250.000 de euro nu trebuie să fie uitați totuși, pentru că în cealaltă propunere eu îi găsesc pe acești 250.000 de euro. Nu i-am inventat eu aici. Din perspectivă strategică și tactică, eu cred de aceea că noi aici, la Comisia pentru Bugete, ar trebui să ne întrebăm ce vrem de fapt să atingem. Există foarte mulți pași despre care am discutat și care merg în direcția corectă și care până la urmă sunt corecți și ei în sine. Însă dacă ne punem de acord și aici mă bazez pe ce au spus colegii, că Uniunea Europeană bineînțeles că dorește să aibă o politică integrată de migrație, dar în același timp suntem de acord și că nu avem încă această politică integrată pentru că foarte mulți parametri importanți nu au fost încă definiți și din păcate statele membre ale Uniunii Europene nu au forța, trebuie să o spun, să se pună de acord pe așa ceva. Atunci, întrebarea e dacă vrem să continuăm acest joc și anume ca să acompaniem uh, pașii care se fac și votăm, să votăm pentru ei sau dacă luăm în fine în calcul că nu există o soluție generală comună. N-ar fi mai consecvent dacă noi nu suntem o comisie competentă de fond, dar totuși avem o competență pentru că punem la dispoziție bugetul, dacă am spune în această calitate că nu se poate continua așa și că nu putem să acceptăm ceea ce se întâmplă decât dacă vom avea un concept global. Eu zic că am avea posibilitatea aceasta și ar trebui să ne gândim la ea și eu zic că este responsabilitatea noastră. Ori o lăsăm așa cum este, din păcate, sau ne implicăm uh, foarte dur pentru o soluție comună. Mulțumesc! Uh, nu mai sunt uh, intervenții. Domnule Depre, aceste, acești 250.000 de euro de care vorbeați, despre ce era vorba? O sancțiune? Dar asta nu are legătură cu propunerea pe care o discutăm aici, domnule președinte. Deci asta uh, se referă la planul de relocare menit să schimbe sistemul Dublin, care spune că statul, uh, primul stat membru în care a intrat un uh, solicitant de azil este responsabil cu Uh, acel uh, solicitant și acest plan are un mecanism quasi mecanic de redistribuire în, în diferitele țări ale Uniunii și se prevede în acest dispozitiv uh, această sancțiune, cum cred unii și alții care o consideră alternativă. Eu aș zice că e o alternativă, pentru că o serie de țări care n-au dorința să intre în acest dispozitiv o consideră că e un fel de sancțiune. Deci, Comisia spune, ori participați la programul de relocare fizică a acestor refugiați care există deja pe teritoriul Uniunii, ori participați la solidaritatea financiară. Și de fiecare dată când refuzați să primiți un refugiat pe care ar trebui să-l primiți conform planului de repartizare stabilit prin mecanismul de revizuire a regulamentului Dublin, plătiți 250.000 de euro. Deci asta are legătură cu revizuirea regulamentului Dublin. Pe când, în propunerea de care vorbim noi, nu există de nicio contribuție a statului membru decât prin intermediul alimentelor din bugetul european, pentru că nu există constrângeri. Nu e obligatoriu să particip la acest uh, program. Din punct de vedere bugetar, aceste 250.000 de euro constituie resurse proprii din punct de vedere bugetar? tehnic, domnule președinte, ar trebui să întrebați comisia. Nu știu cum se face asta pe plan tehnic. Deci banii aceștia intră în buzunarele statului, statelor membre sau bani intră în buzunarul Uniunii Europene? Dacă nu mă înșeală memoria, dar comisia, comisia poate să mă contrazică, uh, Banii aceștia intră în buzunarul statului care acceptă refugiatul pe care celălalt stat nu l-a acceptat, dar nu sunt sigur. Oricum, nu există niciun fel de acord în legătură cu acest uh, dispozitiv. Cineva de la comisie poate să confirme ce spun? Punctul de vedere al comisiei să-l ascultăm. Deci cum tratăm uh, această penalizare sau această contribuție nu e decis, spune domnul Depre, nu există... Bun, dar dacă, președintele, dacă trebuie să existe un acord, aș vrea să știu cum vor fi abordate lucrurile din punct de vedere bugetar. Dar e diferit de ce discutăm. Comisia, vă rog să răspundeți, dacă aveți un răspuns. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Depre pentru apărarea impresionantă pe care a făcut-o propunerea Comisiei. În ce privește această chestiune concretă, aș prefera să fac întâi un pic de cercetare și să revin cu un răspuns scris ca să fiu sigur că vă dau răspunsul cel mai bun. Vă mulțumesc. Președintele, așadar vă vom răspunde la ediția următoare. Cred că toți cei care au dorit să intervină au putut să intervină. Uh, domnul Depre, vă rog să trageți concluziile. Aș vrea ca această distinție să fie clară, domnule președinte, ca să nu există neînțelegeri, să existe neînțelegeri în legătură cu acest dosar. Deci, mie mi se pare normal să continuăm cu practica actuală și anume atunci când statele membre decid voluntar să participe la uh, acest plan de relocare, trebuie să primească 10.000 de euro. Eu personal trebuie, cred că trebuie să primească mai mult. Putem discuta, dar ce obțin asta e prevederea Comisiei. Și Vreau să-i răspund domnului Calman. Începește absența politicii europene. Activitatea aceasta organizată în cadrul acestei propuneri este o cale, o cale legală prin care oamenii care au nevoie de protecție internațională să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene în securitate, în siguranță. Selectarea acestor oameni care vor fi primiți în Uniunea Europeană se va face împreună cu un altul comisariat pentru refugiați. Deci nu e o operațiune arbitrară pe care o va face vreun funcționar trimis la fața lor. E un proces foarte bine controlat. Dar, încă o dată, este o cale legală și e motivul pentru care susțin acest dispozitiv energic. Pentru că obiectivul, a zice, al politicii Uniunii Europene este să se asigure că oamenii nu mor în necații Mediterana, nu sunt victime ale traficanților atunci când au nevoie de protecție internațională ca să ajungă pe teritoriul Uniunii. Deci eu estimez că acest uh, mecanism trebuie privilegiat. Pentru rest avem nevoie încă de dispozitive, pentru că încă mai sunt oameni care riscă să moară pentru a ajunge pe teritoriul Uniunii în condițiile pe care le cunoașteți și pentru asta avem uh, programul reformei regulamentului Dublin, care trebuie să se aplice. Domnul Savaman, da, mulțumesc. Nu cred că ar trebui să adaug ceva aici, dar nu pot să rezist tentației. Am încercat să explic ceea ce încercăm noi să tratăm aici, și anume o mică parte din problema mare. Și această parte mică, care se numește relocarea persoanelor care au nevoie de protecție, ar facilita oarecum, măcar teoretic, și ar trebui să o facă, să faciliteze oarecum sarcina pe care o aduce cu sine întregul pachet migrație, sau cum vreți să-l numiți. Deci, dacă avem un milion de oameni care consideră că trebuie să plece dintr-o țară pentru că au de exemplu, condiții de război acolo, atunci uh, coordonarea se face cu ONHCR-ul și cu Uniunea Europeană. Uniunea poate, de exemplu, să ia 20.000 din oamenii aceia um, urgent și uh, coordonându-se cu procedura, cu standardele comune și suntem de acord de exemplu, să relocăm 20.000 de oameni și după aceea trebuie să discutăm dacă Consiliul după aceea trebuie să decidă cum uh, vom reloca între statele membre 7.000 într-o țară, 5.000 dincolo și 348 în altă țară, sau dacă, de exemplu, Comisia trebuie să hotărească acest lucru. Da, sunt state membre care sunt voluntare, deci e vorba de diferența dintre planul de repartiție pentru cei care au venit uh, nelegal, ilegal în, pe teritoriul Uniunii, care sunt în Italia, în Grecia, pe căile pe care le cunoaștem. Aici însă, la resettlement, deci la relocare, Comisia stabilește obiective și statele, statele membre care se reunesc în Consiliu trebuie să decidă după aceea participarea fiecăruia. Obiectivele sunt fixate, dar statele membre sunt cele care decid decid cum repartizează aceste, aceste relocări. Da, dar ce vreau eu să spun este că nu trebuia să se facă, nu trebuie să se facă o confuzie cu cei 250 uh, de eu, mii de euro sancțiuni uh, care sunt sancțiuni pentru nerealocare. Pentru că nu s-a decis încă ce se va întâmpla cu cei care vin legal în Uniunea Europeană și pentru cei care nu îi preiau. Da, într-adevăr, nu există o legătură. Domnul Olbricht are cuvântul acum. Mulțumesc. Cred că ceea ce trebuie noi să facem aici, Comisia pentru Bugete, este să rezolvăm problema migrației uh, pentru Uniunea Europeană. Nu putem să o tăiem în bucățele. Și chiar aș spune că există diferențe politice foarte mari. Domnul Colmel nu putem să... Are dreptate, nu putem să separăm lucruri care au, uh, sunt împreună. Întreaga politică de migrație, politica de azil, politica vizelor, pentru că cei care vor să plece din Orientul Mijlociu trebuie să poată cere o viză sau cei uh, care trebuie să plece și așteaptă ajutor au nevoie de ajutor din partea statelor membre care participă voluntar la, pe bază voluntară la acest program. Și aici intervin uh, după aceea uh, cei 250 de mii, dar nu putem să separăm uh, cele, aceste teme. Avem nevoie de o politică complexă de migrație cu toate elementele ei. Dacă noi, Comisia pentru Bugete, ne uităm la 10.000, după aceea la 250.000, ce facem cu întregul sistem? Vrem să deschidem un sistem de vize pentru cei care vor să vină în Europa și dacă sunt gata să plătească? Dacă vrem să vină în Europa, vrem să vină prin vize sau vrem să meargă într-o tabără de refugiați și să cerem statelor membre să ia, dacă doresc, uh, din aceste tabere. Deci, eu nu cred că e ceva nou aici, nu vă spun nimic nou. Ar trebui să aibă loc o dezbatere foarte clară în Parlament, pentru că altfel nu vom putea să abordăm sistemul ca atare. Mulțumesc, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, ca să tragem niște concluzii. Discuția aceasta ne arată că, de fapt, avem cu toții aceeași problemă. Și vreau să mai spun încă o dată. Eu înțeleg ce a spus colegul de pre, însă lucrurile rămân totuși clare. La preluarea pe bază voluntară a migranților direct din statul terț, dacă vom uh, iniția această hotărâre, avem o participare la a costurilor la Uniunea Europeană pentru țara respectivă um, de, de 250.000 de euro. Și în momentul de față avem o propunere a Comisiei care prevede, deci, că dacă un migrant a ajuns deja în Europa și dacă s-a stabilit o cotă de repartiție, ceea ce nu s-a întâmplat însă, un stat care este împotriva cotei respective ar trebui să plătească 250.000 de euro pentru o persoană. Asta este ceea ce se spune. Deci haideți să aducem totul sub, uh, cu un, sub un numitor comun. Care ar fi statul care ar fi gata să preia un migrant direct dintr-un stat terț dacă trebuie să se teamă după aceea că dacă ajung mai mulți migranți în Europa și dacă se stabilește o cotă, uh, să trebuiască să o respecte și dacă nu o face, trebuie să plătească 250.000 de euro. Atunci nimeni nu mai va lua uh, migranți direct din statul terț. Deci atâta timp cât conceptul nu este unificat, sună foarte bine, dar cu siguranță va avea doar un efect placebo în cel mai bun caz. Eu rămân de aceea la părerea mea, avem nevoie de un concept uh, total, pentru că altfel vom avea întotdeauna numai măsuri um, separate și uh, la rezultat rezultat nu se va vedea nimic pozitiv. Din contră. Da, aș vrea totuși să clarific puțin dezbaterea. Domnul Depre, dar 250.000 de euro, de exemplu, o țară care trebuia să ia 1.000 de migranți și care refuză, din start trebuie să plătească 250 de milioane de euro penalități, nu? Deci, domnule președinte, acest dispozitiv este cel pe care îl propune în momentul de față Comisia Europeană trebuie în curând să ne dăm opinia, pentru că eu sunt raportor pentru aviz, pe problema aceasta mi se pare că cifra aceasta este absolut dementă. Nimeni nu o să fie de acord cu ea, nici la Parlament, nici la Consiliu, pentru o sumă de 250.000 de euro. Eu chiar cred că mecanismul pe care îl propun eu e mult mai bun decât cel pe care îl avem aici. Însă, dacă mi se spune tot timpul că nu există o dorință din partea Uniunii Europene să avem o politică coerentă de azil, nu mi se pare corect. Aceasta este o bătaie de joc. Totuși, sunt situații foarte diferite. Avem milioane de oameni care sunt acum în taberele de refugiați și care sufocă țări precum Iordania. Propunerea de relocare stabilește, deci, să se ia o parte din aceștia și să fie duși pe teritoriul Uniunii Europene pentru ca să ne ocupăm de aceste persoane și pentru ca ele să aibă o șansă mai bună în țările în care vor fi integrate. E o situație reală și, deci, reforma de la Dublin, uh, reforma acordului de la Dublin, răspunde la o nevoie reală. Știți că există oameni care trec pe Mediterană, care traversează Mediterana și care intră prin Balcani, care ajung în condiții pe care le cunoaștem în Uniunea Europeană și când ajung în Uniunea Europeană, ca să răspund aici și la problema vizelor, când ajung la frontiera țării și depun o cerere de azil, sunteți obligați să tratați această cerere de azil și nu se prevede în Convenția de la Geneva ca cineva care cere o viză la el în țară să trebuiască să fie tratată această cerere. Nu spune asta Convenția de la Geneva. Când sunteți la frontieră sau pe teritoriul uh, pe suprafața țării respective, pe teritoriul țării, atunci puteți să cereți azil. Deci, aceasta este problema și deci e nevoie de un răspuns în politica de migrație și de azil și trebuie să ne adaptăm la realitatea procedurilor și la realitatea situației. De când datează această convenție? Din 1951, uh, nu? Convenția de la Geneva a fost semnată după 51, cred că e, nu? Da, a fost făcută pentru a permite celor care vreau să iasă din comunism să ajungă în Occident. Deci problemele nu se mai pun acum la fel. Situația s-a schimbat și probabil că ar fi bine să avem o abordare mai globală, într-adevăr. Pentru că dacă spunem 10.000 de euro, de exemplu, e foarte bine. Dar din punct de vedere bugetar, ce se va întâmpla? Vom accepta anumite elemente, dar acest buget cu ce va semăna mâine? Ce va fi? Stat, șefii de stat și de guverne sunt gata să spună ceea ce vor, să gestioneze împreună, partajând elemente de suveranitate? Dacă avem, de exemplu, o cerere de refugiat în câteva săptămâni, unele țări se pronunță. La mine în țară, de exemplu, durează 2 ani, 3 ani și după 3 ani Migrantul respectiv, dacă nu primește dreptul de azil, atunci țara de origine nici nu mai vrea să-l preia. Deci suntem într-o situație nebună. Deci șefii de stat și de guverne ar trebui să aibă un demers comun pe dreptul de azil cu proceduri simplificate, cu proceduri cu celeritate mult mai mare. Nu e vorba de cei 10.000 de euro. Eu cred că am putea noi, Comisia de Bugete, să spunem că e foarte frumos ce se propune, dar în ce direcție mergem? Dacă, de exemplu, mâine avem un milion de persoane din cele trei milioane care sunt în Turcia și care vin uh, pe continentul nostru, un milion împărțit la 10.000, ori 10.000 face 10 miliarde. E enorm. Cum se va prelua această sumă din bugetul Uniunii? Pentru că dacă acceptăm măsuri punctuale și mâine ne regăsim într-un impas bugetar pentru că, de fapt, Consiliul va face tot felul de mișculații pentru ca să ajusteze și va încerca să dea în continuare uh, o imagine de lipsă de putere în Europa, ar să nu ne mirăm atunci că populismul e în vogă. Domnul Salvama, da. Da, tocmai vorbim despre preluarea unui număr mic de refugiați, ar fi foarte bine să avem o abordare coerentă, o politică coerentă. N-ar trebui să vă spun aceasta, dar când s-ar întâmpla? Când am putea să ne punem de acord toate statele membre? Și când vom spune că toți împărțim această sarcină egal? Nu este cazul momentan. Dar pentru a mai uh, reduce din îngrijorările președintelui, de aceea statele membre trebuie să aibă controlul și ele sunt cele care calculează foarte grijuliu câte acorduri uh, obligatorii vor să semneze înainte, câți refugiați vor să ia din țările terțe direct pentru ca să primească 10.000 de euro pe fiecare dintre ei. Nu va fi un milion nici nu va fi sută de mii, probabil, cifra de oameni de care vorbim aici cu programul de relocare actual. Domnul Böge, da, nu vreau să prelungesc dezbaterea pentru că Gerard de prea are dreptate. E vorba aici de un program specific de relocare, e vorba și de problematica următoare dacă avem cu adevărat o abordare coerentă pentru toată această problemă. Poate că colegii ar putea să se uite ce scrie în dreptul primar al Uniunii Europene 78-80 articol din Tratatul de la Lisabona. Acolo este totul formulat cum trebuie și în ceea ce privește problema cum se stabilesc standardele, am încercat și acum câțiva ani acest lucru, dar dreptul primar nu a fost pus în aplicare cum trebuie și acolo găsim, de exemplu, că uh, acordul de relocare, uh, de uh, reprimire a Uniunii Europene, mecanismul de criză, pe care poate să-l stabilească Uniunea Europeană și la articolul 80 mai scrie încă ceva și anume se vorbește de solidaritate și de o repartizare echitabilă financiară a costurilor, care de asemenea nu este un lucru care se aplică momentan, dar dreptul primar ne permite să facem toate aceste lucruri dacă legislatorul este gata să lanseze un pachet coerent cu toate măsurile aferente. Tendre vers la conclusion de Haideți să ne îndreptăm spre concluzia dezbaterii. Dar eu vreau să vă mai amintesc doar că eu nu am făcut decât un aviz pe una dintre propuneri. Nici nu sunt purtătorul de cuvânt al Consiliului, nici al Comisiei Europene. Sunt doar cel care încearcă să dea o direcție pe lucrurile pe care noi uh, lucrăm acum. Dar să spunem că nu există o politică integrată a Uniunii în domeniul migrației și a azilului nu mi se pare corect și nu cred că comisia noastră trebuie să facă acest lucru. Și depinde mai mult de voința Consiliului. Dacă noi reușim să obligăm Consiliul să accepte anumite propuneri ale, uh, ale noastre, atunci cred că cine reușește acest lucru merită o statuie pe Place de Luxemburg. Domnule raportor, spune domnul președinte, în avizul dumneavoastră n-am putea totuși avea o formulare care cere Consiliului și Comisiei să ne spună mai precis că această măsură face parte dintr-o viziune globală și că noi dorim să primim câteva asigurări în ceea ce privește aspectele bugetare pe care le implică deciziile despre care vorbim. Fără microfon, domnul Depre. Acest aviz al Comisiei Libe vorbește despre competențele Comisiei Bugete pe problema discutată. Asta este ceea ce încerc eu să fac, să vă propun, să spunem că nu facem un amendament pentru că suntem de acord în mare parte pe orientarea pe care o propune Comisia Europeană în ceea ce privește uh, sarcinile financiare. Dar dacă vrem ceva mai coerent, atunci cred că ocazia pe care trebuie să o folosim este tocmai bugetul 2018 pentru că trebuie să avem o coerență, totuși, spune președintele. Suntem Comisia pentru Bugete, nu putem accepta o măsură punctuală fără să ne imaginăm care vor fi consecințele acestei măsuri pe bugetul Uniunii. Aceasta e sarcina, este datoria noastră. Așa ar putea să zboare tot felul de măsuri simpatice și punctuale, dar noi trebuie să fim garanții unei coerențe bugetare și, deci, ale unei capacități de a finanța ceea ce se hotărăște. Ceea ce am vrea noi să spunem, deci, este că Comisia face tot ce poate într-un context, într-adevăr, foarte dificil, dar eu sunt totuși revoltat de atitudinea Consiliului, care nu-și asumă deciziile, care se uită doar pe termen scurt, întotdeauna este în ajunul unor alegeri, în campanie și nu se mai poate să tolerăm această atitudine. Asta e ce vreau să spun. putem totuși din când în când să ne exprimăm revolta în fața atâtei unei cantități atât de mari de incoerență, pentru că imaginea pe care o dă Uniunea Europeană e dezolantă. Și această imagine dezolantă hrănește populismul și tentația de a se reînchide în sine și în frontierele sale proprii. O să văd dacă pot să fac o propunere de amendament în acest sens. A, nu sunt amendamente, am înțeles. Puteți respinge avizul meu, spune domnul Depre. Bun, dar trebuie totuși să ne putem exprima o formă de protest, nu? Pentru că totuși e, arată a cârpeală aici. Nu sunt complet de acord cu dumneavoastră. Domnul Fernandes, da, foarte pe scurt franceza mea nu e mai bună decât cea lui Gerard Depre, deci nu o să pot să explic mai bine. Dar sunteți totuși în căutare de complimente, domnule Fernandez. Nu. Ceea ce vreau să spun este că s-au făcut multe confuzii în discuția aceasta. E vorba de un raport pentru aviz. E vorba de relocare. Deci, a explicat foarte bine domnul Depre că repartizarea nu are legătură cu amenziile. Suntem de acord cu această politică sectorială care face parte dintr-o politică mai globală pe care tocmai încercăm să o construim. E clar însă în același timp și că nu avem multe consecințe bugetare pentru că statele membre nu iau pe bază voluntară refugiați. Dar e o posibilitate. E clar că e un lucru mai extins Raportorul pentru buget 2018 a făcut acest lucru, deci un lucru mai global, mai coerent, unde se pot introduce toate politicile care țin de acest subiect, care fac parte din bugetul 2018, dar nu printr-un raport de aviz care e doar o chestiune de nișă. Sunt de acord cu Gerard Depre și cu ceea ce a spus. Nu întotdeauna sunt de acord cu el, dar astăzi, în mod excepțional, sunt de acord cu el. Bien, cet accord étant Ei bine, acum am terminat raportul, este ora 11, Taman Națang, trecem la vot. Nu cred că avem mult de votat, dacă totul va decurge așa cum îmi imaginez. Avem în uh, hemiciclu un eveniment și locurile vor fi puține. Dacă doriți să ocupați un loc acolo, trebuie să terminăm înainte de 11 și jumătate. Îi mulțumesc domnului Jar de Pre pentru lămuriri și pentru raportul pe care îl propune fără amendamente. Toată lumea s-a exprimat pe marginea unui subiect care va conta foarte mult pe plan politic în următoarele luni. Avem acum votare. Raportorul general, vicepreședintele Comisiei bugete, domnul Jans Geier are primul raport. Domnule președinte, nu există cereri de viramente, deci nu avem nevoie să votăm. Am pus întrebarea secretariatului. Voiam să fiu sigur că nu există nicio eroare. În uh, contextul ultimei decizii cu privire la ultima adaptare a fondului, a, de, fondului de adaptare la globalizare, uh, aici trebuie să votăm astăzi. Bun, dar nu avem vot. În ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare, vom vota luna viitoare și astfel răspunde și la întrebarea domnului Gaier. Îi dau cuvântul lui Indirect Taran cu privire la transferurile în alte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, am făcut câteva greșeli în uh, scrierea bugetului de anul trecut, trebuie să facem niște transferuri. Acum primul vine de la Curtea Europeană de Justiție și scopul este de a lua niște bani din remunerări și um, alocații și plătirea unor despăgubiri 160.000 de euro pentru că există persoane care au câștigat cazuri în instanță și trebuie să primească despăgubiri. Acesta este primul aspect și vă încurajez să sprijiniți acest transfer. Dacă nu există nicio obiecție, considerăm acest uh, transfer aprobat. Doamna Gresle. Îmi cer scuze, despre ce virament este vorba? Nu am ascultat. Este vorba de Curtea de Justiție. Da, voiam să spun și eu câteva cuvinte. Este al doilea transfer deja. Am mai avut un transfer și data trecută. Este vorba de 800.000 de euro, pur și simplu pentru că a existat o întârziere, contribuabilii trebuie să, prime, să plătească pentru întârzierile Curții de Justiție. Nu este bine nici pentru Curtea de Justiție și nici pentru Uniunea Europeană ca companiile, ca cetățenii să trebuiască să aștepte atât de mult până când li se face dreptate. Și cred că acceptarea unui transfer fără a spune nimic nu va îmbunătăți situația trebuie să ascultăm uh, secretarul general, să ascultăm ce are de spus grefierul, ca să vedem în ce măsură mai există astfel de transferuri. Cred că au mai existat două cazuri în februarie. Am dorit să știm uh, ce sumă totală există. Există Plasticos Españoles și Almando Alvarez, două companii spaniole acestea reprezintă împreună o sumă de 800.000 de euro. Din nou, contribuabilul european va trebui să plătească și să îi se spună, îmi pare rău, n-am avut noroc. Da, cred că îi se poate răspunde doamnei uh, Gresle. Da, domnule președinte, am vrut să spun că deja am venit de două ori în fața Comisiei din partea Curții de Justiție ca să vă cerem uh, aceste transferuri, însă au existat probleme în tratarea proceselor în tribunale, ceea ce a dus la aceste situații în 2016. Va trebui să începem să vedem care sunt uh, efectele și să încercăm să evităm astfel de situații pe viitor. Însă, deocamdată, am avut recursuri introduse. Anul acesta am avut deja trei condamnări și așteptăm încă un recurs în care se va da o decizie luna viitoare, însă este un recurs în ceea ce privește încălcarea termenului rezonabil de judecare din partea tribunalului. Bineînțeles, există și alte cazuri care ar putea să apară pe viitor, însă deocamdată va exista doar un caz în care va trebui să revenim aici și să cerem un transfer suplimentar. Mulțumesc! Dar uh, se pun uh, probleme importante. Oare curtea nu are mijloacele necesare? Oare am subestimat uh, mijloacele de care să dispună curtea pentru a da hotărâri în termenele prescrise? Trebuie să comunicăm foarte clar cu privire la acest subiect, doamna Gresel. Nu pot decât să vă încurajez în această direcție. Deja am vorbit de mai multe ori și cu reprezentanța ai Curții de Justiție și am analizat uh, activitatea judecătorilor. Din păcate, nu ne-am putut face o imagine clară a situației, dar situația este gravă. Dacă organismele Uniunii Europene nu reușesc să lucreze în termenele pe care trebuie să le respecte, atunci trebuie să schimbăm organizarea. Poate există probleme de organizare, probleme cu personalul. Nu știu cum de s-a ajuns la o astfel de situație. Este vorba de o cameră anume sau este o problemă specifică? Nu există personal suficient? Există totuși cazuri particulare în care s-au încălcat aceste termene, cred că e nevoie de o explicație foarte clară din partea Curții de Justiție ca să știm ce se întâmplă. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce a enunțat doamna Gresel. Pe baza cunoștințelor pe care le am acum, nu cred că curtea duce lipsă de uh, resurse financiare sau monetare, dar poate are probleme cu organizarea. Partea bună este că statele membre nu se descurcă foarte bine cu numirea judecătorilor, așa că putem face economii din cauza faptului că nu sunt numiți unii judecători. Dar, de fapt, uh, erorile sunt făcute de alte persoane din structura europeană. După părerea mea, pe viitor ar trebui să lucrăm în așa fel încât să nu mai transferăm bani de pe o linie pe alta, ci cei care au făcut greșelile să le plătească ei, um, antreprenorilor germani sau spanioli. Însă totuși le cer colegilor să sprijine acest transfer astăzi. Dar mai există un alt aspect bugetar – atunci când curtea ia o decizie care impune o amendă unei companii, suma este acoperită de buget și din buzunarul statelor membre. Dacă Curtea de Justiție este sancționată pentru că nu a dat decizia într-un termen rezonabil, bugetul Uniunii Europene trebuie să plătească. Dar nu se poate ca dacă există o penalitate dată curții, aceste sancțiuni să fie deduse din sumele care intră în seama companiilor și nu în seama bugetului Uniunii Europene, nu am putea să impunem un principiu de această natură? Domnule raportor general. nu este drept ca amenziile să fie suportate de statele membre. Dacă curtea nu poate să dea decizii în termenele normale, atunci penalitățile ar trebui să fie scăzute din amenziile date de Uniunea Europeană. Este o simplă sugestie. Ascultând această dezbatere, M-am întrebat dacă nu cumva suntem pe care să modificăm regulamentul financiar. Doamna Gressel și cu mine, nu am făcut asta azi, dar este un exercițiu pe care l-am mai făcut sau am încercat să-l facem deja. Statele membre, atunci când există sancțiuni, amenzi, ar dori să poată uh, să facă manevre cu sumele acestor sancțiuni. Problema este folosirea sumei totale a amenzilor în cazuri precise aici pentru bugetul Curții Europene de Justiție. Ar fi amuzant ca Curtea de Justiție să-și plătească singure sancțiunile. Nu știu dacă suntem pe cale să îmbunătățim situația. Putem să sancționăm curtea, reducându-i capacitatea de a acționa. Deci, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Ar trebui doar să vedem ce facem cu penalitățile care vin, pentru că aceasta e o dorință politică pe care o am de mai de mult. Pentru ca să fie folosiți acei bani, să nu se întoarcă în bugetele naționale la sfârșitul anului, ci tocmai să poată fi folosiți și să poată ajuta într-un caz ca acesta. Nous reprendrons ce débat parce que euh, Il va falloir qu'on lève la séance assez rapidement maintenant. Acum trebuie să încheiem foarte repede ședința. Deci, raportorul spune să votăm aceste transferuri, să există o contestație. Doamna, vă mențineți contestația? Să supunem la vot. Supunem la vot. Electronic. Însă nu am cartela de vot. Nu e nimic. Domnul Depre? Nici dumneavoastră nu aveți La Cine este pentru acest transfer? Mulțumesc. Împotrivă? Se votează. Al doilea transfer propus pentru Comitetul Regiunilor. Domnul Taran. Comitetul Regiunilor este notoriu pentru eficientizarea muncii sale, de aceea se cere un transfer pentru crearea unor posturi care sunt enumerate în fața dumneavoastră sau să le citesc cu glasare. Nu cred că e nevoie. Partea bună este că schimbările propuse lasă un număr total de posturi autorizate neschimbat și va genera economii estimate de circa 465 de euro și 75 de cenți și ar trebui să ne mândrim cu asta și să aprobăm transferul. Nu există niciun uh, vot, deci consider că nu există obiecții, așadar aprobăm această propunere de modificare a organigramei. Acum vom încheia ședința, vom reveni după amiază la orele 14. Ședința este încheiată.